And so we can start, please, if you can take your seat, please, kind of you. Haideți să începem, stimați colegi, vă rog să luați loc și am să încep să vorbesc în uh, limba italiană, folosiți, vă rog, căștile. Urăm uh, bun venit uh, oaspeților noștri, experților invitați. Mă bucur că, iată, avem această audiere atât de importantă astăzi pe o temă esențială pentru noi, o temă care devine tot mai importantă pentru Europa, și anume integrarea imigranților și a copiilor prin educație și cultură. Vedeți că nu vorbim doar de educație, ci de educație și cultură. ca forme de integrare. Vom discuta de competențe formale și informale. Vom discuta despre crearea temeliei unei societăți inclusive care într-adevăr creează spirit civic. Fără îndoială, în prezent ne confruntăm cu o criză umanitară fără precedent, care se simte în Europa și în afara frontierelor europene. sistem la forme de marginalizare extremă, la condiții îngrozitoare pentru copii, femei, refugiați. Parlamentul a desfășurat o campanie de amploare, încercarea de a asigura adoptarea agendei europene pentru migrație, încercarea de a crea structuri mai bune cu standarde comune pentru primirea și găzduirea refugiaților. Cum fluxul de refugiați actual este fără precedent și printre ei se numără eminamente femei și copii, trebuie să nu uităm că drepturile omului au întâietate în fața drepturilor cetățenești. Și este important ca aceste femei și acești copii să aibă acces la serviciile necesare. Noi am cerut respectarea convențiilor internaționale în materie de azil, minor și drepturi ale omului și dar mă tem că în prezent aceste cerințe în Europa nu sunt pe deplin respectate. Am uh, plăcerea de a avea alături de mine pe colegul meu, Cecil Kienge, raportor libe. Dânsa este un, o susținătoare a abordărilor holistice în materie de integrare a migranților, mai ales în zona Mediteranei, am decis să organizăm această audiere împreună cu coordonatorii, pentru că am crezut că e o audiere necesară. Comisia LIBE discută la rândul lor aceste probleme, Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă se ocupă de incluziunea pe piața muncii acestor refugiați, raportoare este Benifei, și ieri am prezentat și eu propriul meu proiect de aviz. Vedeți, sunt două aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul aici. În primul rând, situația de urgență, Europa este supusă unor presiuni considerabile și trebuie să garantăm accesul la educație, inclusiv în etapa de urgență. Parlamentul a cerut o dublare a resurselor alocate pentru a asigura servicii educaționale pentru minori, nu ca un al doilea pas, ci acum, chiar în tabără de refugiați și în centrele de primire. Trebuie înțeles că străinii, migranții, devin parte a societății europene. Și trebuie să discutăm acum diferitele modele, diferitele experiențe pe care ni le vor prezenta experții prezenți aici în materie de incluziune socială acești oameni, practic, consideră, sunt o resursă pentru Europa, un plus. În stânga mea, alături de doamna Chienge, îl avem pe domnul dr. Mario Piacentini de la OECD, care pregătește raportul pentru privind educația la OECD. dânsul se ocupă în principal de aspectele de ordin lingvistic, mediere culturală și lingvistică. De asemenea, doamna Brigitte Balbach, șef Asociației Profesorilor din Renania de Nord-Vestfalia, care ne va vorbi despre rolul dascălilor, un rol deosebit de important pe plan strategic și sigur așteptăm cu nerăbdare să auzim ce are să ne spună. Tot alături de noi este doamna Melanie Ebel de la Consiliul pentru Tineret din Brandenburg, Germania. Însă este membru al Comisiei Științifice a Fundației Mondiale pentru Migrație Dumna Ponsele și Patrice Witchers din partea Fundației Yehudi Menuhin. Și de asemenea avem o tânără imigrantă care acum trăiește în Europa și care îi vom da cuvântul. Apoi vor vorbi membrii comisiei noastre. Avem reprezentanții câtorva grupuri prezenți în sală. grupuri de vizitatori. Încerc să precizez detaliile. Vizitatori, eh, un grup adus de domnul Morgano din Italia, persoane interesate în acest subiect. Șapte oaspeți eh, invitați de doamna Chienge. Și de altfel am să-i dau acum cuvântul doamnei Chienge și de asemenea salutăm prezența colegei noastre, doamna Chinici, de la Comisia Libe, care a pregătit un raport prin protecția minorilor. Este o plăcere deosebită pentru mine să fiu astăzi aici eh, pentru a vă prezenta proiectul de raport, inițiativă pentru zona Mediteranei, o abordare holistică la problema a problemei migrației. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să particip la audierea de astăzi. După cum știți, mâine dimineață se va vota în Comisia Libe textul acestui raport care reprezintă rezultatul a luni de zile de muncă susținută și care sintetizează poziția tuturor grupurilor politice. Lucru important. Nu e vorba de opinia unui grup sau a două grupuri politice din Parlament. Nu, este rezultatul unui efort colectiv al nostru, al tuturora. Proiectul de raport începe de la observația că migrația este un complex, un fenomen complex, într-atât de complex încât nu poate fi gestionat pe viitor cu instrumentele și abordările de până acum. Dacă ne uităm la politicile puse în aplicare în ultimii 20 de ani, la nivelul Uniunii Europene și la nivel național, devine foarte clar că abordarea a fost în principal una securitară procedură de răspuns la situația de urgență fără a lua în calcul posibilitatea unor schimbări reale. Este clar, totuși, că nicio politică trecută sau viitoare nu va putea să-i oprească pe acești oameni care traversează Mediterana sau zona Balcanilor în căutarea unei vieți mai bune în Europa. Va trebui să găsim răspunsuri concrete la cea mai mare mișcare de populație de după al doilea război mondial. Trebuie să găsim metode de a gestiona acest flux migratoriu pe termen scurt, dar și pe termen lung. Acesta este, aceasta este esența raportului din propria inițiativă prin situația din Mediterană, în zona Mediteranei și nevoia de o abordare holistică. Dați-mi voie să vă reamintesc că da, acesta a fost punctul de pornire, însă între timp situația a devenit una de urgență și a trebuit să includem în analiza noastră și ruta Balcanilor. A trebuit să găsim compromisuri și să eliminăm divergențele și am ajuns la un text comun cu recomandări specifice pentru diferitele sectoare. Principalul mesaj este acela că migrația nu poate fi combătută, trebuie să fie gestionată cu ajutorul politici și instrumente care sunt la dispoziția noastră. Asta se va face prin împletirea politicilor interne cu cele, cu cele externe și cu implicarea factorilor relevanți interesați, instituțional sau nu. În proiectul nostru de raport uh, facem propuneri concrete pe termen scurt, mediu și lung schițând și politici structurale care ar trebui să vizeze cauzele fundamentale ale fenomenului migraționist. Motivele pentru care oamenii își părăsesc zona de baștină. Menționăm principiile solidarității și a răspunderii împărțite, care ar trebui să nu rămână concepte abstracte, trebuie să fie concretizate pe deplin și traduse în politicile de gestionare a migrației la nivel european. Aceste elemente vin din articolul 80 din Tratatul de Funcționare Uniunii Europene, care reprezintă temeiul juridic pentru orice viitor act legislativ. Solidaritatea trebuie să se manifeste în situații de urgență. Trebuie să oferim sprijin eforturilor de salvare a acestor oameni. Cerem statelor membre să adopte un mecanism permanent de căutare și salvare persoanelor la nevoie. Un sistem care să fie finanțat așa cum trebuie. Lucru fundamental, însă solidaritatea nu se limitează doar la problema riscului pe mare. E vorba și de a ajuta pe cei care fug din calea foametei, războailor și persecuției. Trebuie să le oferim o formă alternativă de viață. În același timp, trebuie să-i ajutăm pe cei care nu pot, călătorii nu pot pleca de acolo. Am cerut un mecanism de relocare care să presupună o redistribuire obligatorie a asociațiilor de azil în Uniunea Europeană. Acest mecanism va trebui, pe cât de mult posibil, să țină cont de preferințele exprimate de acești solicitanți de azil. De asemenea, vrem să avem un mecanism cu forță obligatorie pentru plasarea solicitanților de azil în statele membre. un mecanism care se bazeze pe mai mult decât pe simpla solidaritate. Prin urmare, se impune o gestionare adecvată a migrației. Asta înseamnă crearea de canale juridice, legale, concrete pentru acest flux migraționist. Un astfel de demers ar răspunde la principalele provocări de ordin geografic și chiar la lipsă de forță de muncă uneori în Europa. Asta înseamnă că Europa trebuie să-și schimbe puțin politica în materie de imigranți. Trebuie să se gândească la regulile generale de intrare și de rezidență pentru muncitorii veniți din state terțe. În materie de imigrație economică, condamnăm orice formă de exploatare a muncii migranților. În multe state membre, această infracțiune uh, este considerată ca atare doar în corelație cu traficul. Am cerut uh, de plină aplicarea directivei care prevede sancțiuni și măsuri punitive potriva celor care angajează și care exploatează migranții și de asemenea am cerut uh, sprijin pentru cei care doresc să coopereze cu autoritățile de investigații. De asemenea, am luat în calcul posibilitatea acestui uh, card albastru care ar putea să răspundă chiar la cerințe de pe piața muncii din anumite state membre. Dacă creăm căi legale pentru migrație înspre Europa, trebuie să adoptăm în același timp măsuri care să fie ambițioase din de vedere politic, pornind în primul și în primul rând de la conceptul de integrare. Această comisie parlamentară, desigur, a acordat multă atenție acestui aspect și, de asemenea, la fel de important este libera circulație a refugiaților. Integrarea este cheia succesului pentru orice viitoare politică comună în domeniul migrației. Provocările cu care ne confruntăm presupun uh, conturarea unei abordări care să permită integrarea migranților în uh, structura socioeconomică și politică a țării gazdă, garantându-le drepturile și impunând în același timp o serie de obligații În raport nu, integrarea nu era suficient de reliefată, însă amendamentele depuse au oferit mai multă pregnanță acestei componente. Erau amendamente trimise de Comisia Cultură și asta ne-a permis să întărim această componentă care, într-adevăr, este o parte esențială a viitoarei politici în materie de migrație. În textul de compromis am încurajat statele membre să utilizeze toate politicile și măsurile disponibile pentru a facilita această integrare. Obiectivul trebuie să fie integrarea și nu izolarea. Am subliniat de asemenea rol important jucat de autoritățile locale și regionale. Interacțiunea începe acolo, la nivel local, pe teren, și e nevoie de programe de integrare concrete. Fără ca statele membre să ofere refugiaților ocazia de a-și reconstrui uh, viața în țările uh, gazdă, nu putem face nimic. Asta va presupune locuințe, acces la programele de învățământ, cursuri de limbă, cursuri de calificare profesională și, de asemenea, promovarea dialogului intercultural. Principalul instrument pentru integrare este munca, un loc de muncă. Avem un raport din proprie inițiativă privind integrarea prin intermediul unui loc de muncă. Și de altfel am invitat și statele membre să pună în aplicare așa cum trebuie articolul 15 din directiva ce garantează acces la muncă. Nu vreau să vorbesc prea mult despre acest raport, dar e un an întreg de muncă care se regăsește în aceste pagini. Raportul va fi votat mâine. Și acum am să închei spunând că este vorba de un fenomen extrem de complex care poate fi gestionat doar pentru o combinație de politici și instrumente. Nu ar trebui să cădem în capcana fricii. Parlamentul a dat dovadă de responsabilitate în abordarea acestui fenomen și a cauzelor ultime. Trebuie să încurajăm statele membre să treacă peste egoismul național și să deschidă porțile și să deschidă porțile către o politică comună a migrației. Sper că ați primit textul acestui raport, n-am putut să-l prezint acum în detaliu, dar am subliniat acele aspecte cel mai, interesante pentru comisia noastră. Doamna președintă, îți mulțumim, Cecil. Trebuie să respectăm programul. Mâine, într-adevăr, o zi importantă, vot în Comisia Libe. Știm acum cât de important este raportul tău. Te felicităm pentru cele realizate. Știu că ai vorbit cu multe asociații, cu reprezentanții emigranților, ai lucrat concret în tere. Colegi din Comisia Cultură, inclusiv eu, am trimis amendamente direct la Comisia Libe și dorim să-ți mulțumim pentru că ai ținut cont de multe dintre acestea, mai ales când era vorba de accesul la educație, standarde educaționale, formare profesională. Însă, de asemenea, am cerut să se preia uh, un fragment din rezoluția din noiembrie, unde se vorbește de acces la învățământul superior pentru persoanele care se confruntă cu dificultăți important este că avem de face cu o situație de urgență și refugiații vor fi aici multă vreme. Fenomenul nu, nu este unul temporar. Însă aceste aspecte trebuie integrate în toate celelalte politici aplicate în statele membre și la nivel general european. Recomandările făcute de noi, în termeni generali, în materie de integrare a tinerilor și a minorilor și a refugiaților prin educație. Dau acum cuvântul domnului Piacentini din partea OECD. Vă rog. Good, good afternoon, everyone. I... Bună ziua tuturor. Mă numesc mm, Piacentini, sunt analist pentru PISA la OCD Aș dori să-i mulțumesc, uh, domnule președinte și secretariatului, pentru că ne-au invitat să vorbim la acest uh, eveniment important. În intervenția mea am să vă arăt o serie de date care oferă lămuriri cu privire la rolul școlilor și al sistemului de educație în um, integrarea imigranților tineri. principale răspunsul uh, școlilor la imigrație are un impact foarte mare asupra uh, întregilor, tuturor membrilor uh, ai societății, indiferent dacă provin dintr-un mediu de imigrație sau nu. Mai ales în contextul acesta al um, crizei refugiației um, populația în statele OCDE a tot crescut și a devenit mai diversă. Conform datelor noastre cu privire la PISA în 2012, 12% din uh, elevii de 15 ani aveau un trecut de migrație și 5% erau născuți într-o altă stară. Asta, țara, Asta a fost în medie. Între 2002, 2003 și 2012, procentul de um, elevi străini a crescut um, în, cu un procent destul de ridicat, mai ales în state ca Irlanda sau Spania. Însă, bine, în spatele acestor medii stau diferențe destul de mari în, în diferite state membre, dar se știe că, um, în general, um, acești elevi se concentrează în aceleași școli, în aceleași uh, clase, ceea ce reprezintă o provocare pentru uh, profesori, uh, pentru conducerea școlilor. De curând am prezentat acest raport care se cheamă um, Elevii migranți la școală cum să facilităm um, calea către integrare. Este uh, disponibil pe site-ul nostru, puteți să-l descărcați. Raportul acesta regrupează date din bazele date privind PISA și din alte surse pentru a examina uh, performanțele academice ale elevilor imigranți. Datele indică faptul că, în mod clar, uh, educația, cultura, elevilor dinainte de migrație are un impact foarte mare asupra performanțelor școlare, dar aceasta este de asemenea foarte legată și de um, specificitățile sistemelor de învățământ din țara de destinație. De exemplu, în acest grafic am făcut o comparație între rezultatele școlare la matematică ale elevilor um, care au fost născuți în uh, state în care se vorbește araba și vedeți în diferite țări gazdă, uh, care sunt diferențe. Cei din uh, Olanda se descurcă mult mai bine decât uh, cei din Danemarca, Finlanda sau Qatar. Se observă așadar um, o, asemănă, o asemănare doar în Danemarca și Finlanda. Sunt destul de apropiate. Deci, important este să nu ne concentrăm doar pe rezultatele școlare, ci și pe integrarea socială, a elevilor în școli și un astfel de indicator care reflectă capacitatea școlilor de a ajuta pe elevi uh, să se integreze în societate este sentimentul de a aparține în școala aceea și s-au făcut studii în acest sens. Uh, elevii au fost întrebați dacă se simt că aparțin acolo și um, cifrele sunt foarte asemănătoare cu cele din uh, graficul anterior. E vorba de elevi din um, state în care se vorbește arabă vedeți că cei care s-au stabilit în Finlanda au un procentaj mult mai mare, au răspuns în mai mare procent că se simt că simt că aparțin acolo decât cei din Olanda, Qatar sau Danemarca. Acest grafic uh, a fost făcut uh, indiferent de contextul lor um, um, social. În plus, datele confirmă faptul că bunăstarea psihologică a elevilor um, reflectă nu doar diferențele între statele lor de origine, dar este conturată și de școlile noastre, de comunitățile noastre și modul în care tratează dificultățile lor legate de a învăța, de a comunica, de a trăi. În următorul diapozitiv mă voi concentra doar pe una dintre chestiunile examinate în raport, și anume unul dintre indicatorii cheie legați de integrarea tinerilor imigranți în statele OCDE. Este vorba de limba pe care o cunosc și pe care o vorbesc la școală și acasă. Știm că mulți uh, elevi uh, imigranți se confruntă cu obstacolul uh, lingvistic. 64 din uh, cei care sunt născuți în altă uh, țară, cei de primă generație, vorbesc în cea mai mare parte a timpului o limbă diferită acasă decât uh, limba evaluării PISA, deci din țara OCD. Și cam pot 41 um, dintre cei de, de a doua generație vorbesc um, o limbă diferită. Acest uh, factor este strâns legat de um, um, nivelul de stăpânire a limbii uh, din țara gază. Se poate face o diferențiere între cei care vorbesc aceeași uh, limbă, limba țării de destinație și acasă, deci o diferență mare între aceștia și cei care vorbesc altă limbă acasă se poate constata că diferența între rezultatele școlare în evaluarea PISA este semnificativă, practic se înjumătățește um, um influența um, unei limbi străine. Apoi, o altă modalitate de a examina um, acești indicatori este examinarea rezultatelor școlare în testele de lectură digitală um, și testele um, pe calculator. Sunt două tipuri de teste aici. Indiferența constă că una uh, se referă într-o Uh, rezolvare de probleme unde um, limbajul este mai simplu și se folosește mai puțin text. Și se observă că performanțele studenții, elevilor în testele de lectură sunt mult mai scăzute decât ne-am așteptat dacă ne-am uitat doar la rezultatele lor la testele de rezolvare a problemelor. Deci, se observă un deficit școlar, un deficit academic care este foarte strâns legat de capacitatea de a înțelege o limbă. De asemenea, datele ne arată potențialul neexploatat al elevilor uh, imigranți, pentru că um, competențele lor în ceea ce privește soluționarea problemelor sunt mult mai mari decât am putea um, uh, concluziona dacă ne-am uitat doar la testele lor de lectură. Încă un lucru foarte important de reținut este că nu toți uh, elevii um, uh, imigranți sunt la fel și un alt factor foarte important aici este vârsta la care au ajuns. Am um, uh, examinat situația din Luxemburg, elevii de, care veneau din diferite state, cei care provin din Franța, de exemplu, nu au niciun fel de sancționare din cauza unei întârzieri, unei uh, sosiri târzii. Au cam același rezultate, o, o constanță, dar același lucru nu este valabil pentru elevii care provin din Portugalia sau din fosta Iugoslavie. Se poate observa că performanța relativă a acestora scade foarte mult pe măsură ce vârsta la care ajung în țara de destinație crește. E foarte important așadar să vorbim despre sprijinul Uh, lingvistici și uh, competențele lingvistice în, și în discuțiile despre cultură. Cunoașterea unei limbi din uh, statele de destinație poate să aducă și la participarea, la implicarea în, în evenimente sociale, în manifestări culturale, ceea ce poate să ducă și la un sentiment mai mare de apartenență. Se poate, se poate observa că um, gradul de participare al uh, celor care înțeleg limba țării gazdă este mai mare și în plus se bucură și mai mult de participarea aceasta. Se poate constata că nivelul de participare și nivelul de apreciere al acestor evenimente culturale sociale este strâns legat de competențele lor lingvistice. Acesta contează nu doar când e vorba de integrarea elevilor, dar și Uh, când e vorba de integrarea familiilor în comunitatea mai largă, pentru că um, se știe că um, copiii migranților um, devin un fel de intermediari lingvistici între comunitatea um, țării gazdă și uh, um, comunitatea lor de origine. Să vedem acum ce implicații concrete um, au aceste realități. și ar trebui să facă sistemele de învățământ din diferitele state lume. În primul rând, sistemele de învățământ ar trebui să ofere mai multe programe de sprijin lingvistic și să fie mai, uh, mai numeroase și mai de calitate. Cifrele din cele 12 state unde avem date indică faptul că 18% dintre um, Um, dintre studenții care um, dintre elevii care provin uh, din altă țară, care nu sunt vorbitori nativi ai limbii gazdă, participă în uh, peste, la peste două ore de curs de predare a limbii gazdă. Unele state recunosc mai bine decât altele faptul că elevii imigranți reprezintă o categorie foarte diversă. De exemplu, Uh, oferă mai mult uh, sprijin copiilor care ajung uh, în um, um, în țara de destinație la o vârstă mai târzie. Un exemplu foarte clar este Finlanda, unde se vede că 32% dintre um, elevii care au venit din altă parte și care au ajuns după 12, vârste 12 ani au primit sprijin. Canada, de asemenea, a avut uh, um, astfel de programe care au țintit nevoile diferite ale elevilor și ei diferiți. Vreau să evit aici o posibilă neînțelegere. Vorbesc despre importanța sprijinirii um, achiziționării, um, dobândirii competențelor lingvistice. Uh, nu vorbim despre o politică um, care să favorizeze monolingvismul. Nu, noi spunem doar că dacă se dopândește uh, limba uh, țării de destinație, acest lucru are un rol important, dar este de asemenea foarte important pentru integrarea socială și culturală să, își, uh, să nu-și piardă limba lor de origine, pentru că limba aceasta, limba moștenită, reprezintă Uh, nucleul uh, culturii imigranților și tradițiilor lor. De asemenea, le conferă un sentiment clar al identității, de asemenea, sprijină relațiile în cadrul familiei și reprezintă, de asemenea, uh, un element esențial de, pentru sprijinul pe care îl pot primi mulți tineri din partea comunităților lor așa cum am spus, unele state recunosc acest lucru mai bine decât altele faptul că politicile lingvistice sunt um, mult mai complexe decât pur și simpla instruire, predare a limbii galdă. Și, de asemenea, oferă cursuri în limbile de origine. Unul din zece elevi imigranți uh, merg la cursuri care sunt predate în uh, limba de origine. Acest bilingvism activ este comun în state cum ar fi Portugalia sau Singapore, cu precădere. Asta înseamnă că sunt mai multe consecințe pentru politici. În primul rând, sistemele de învățământ ar trebui să facă mai mult pentru a ajuta pe elevii migranți să dobândească repede limba în care se, se predă și încă un lucru la fel de important, încă o recomandare, n-ar trebui să se, să se facă uh, criteriul principal să fie monolingvismul, ci multilingvismul. Statele acestea nu pot să ne răspundă la niște întrebări, întreba, niște întrebări foarte importante. De exemplu, ce sistem funcționează mai bine, învățământul uh, biling sau uh, imersiunea directă în limba de predare. Uh, rezultatele sunt uh, relative, unor mai bune, altor mai rele decât dacă uh, instruirea se face în limba moștenită. Apoi, nu știm, uh, știm destul de puține cu privire la tipurile de practici, de activități pe care le pot desfășura profesorii, cadrele didactice în clasă pentru ca ca um, elevii neimigranți să uh, aprecieze mediul multicultural din clasă. Deci e important să știm ce uh, fel de mm, astfel de practici ar putea să transforme um, multiculturalismul dintr-o problemă într-o resursă, într-o ocazie de a îmbunătăți comunicarea între culturi. Avem un uh, program ambițios de cercetare cu privire la aceste chestiuni. Sperăm că datele acestea mai recente, din 2015, să ne dea și niște răspunsuri cu privire la ce s-a schimbat în ultimii ani în ceea ce privește aceste categorii de elevi și apoi vrem să încercăm venim, să venim cu mai multe informații cu privire la modul în care cadrele didactice pot să încurajeze schimburile culturale în clasă. Pentru PISA 2018 vom avea mm, pentru prima oară date pe, în ceea ce privește ceea ce numim noi competențe globale. Mă opresc aici și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Sorry, but because we have just a running time. Allora, eh, grazie di questo contributo molto interessante. Vă mulțumesc eh, pentru această contribuție foarte interesantă. Sper că ați primit cu toți diapozitivele care v-ar putea permite să mai reflectați la această problematică și mai târziu. A fost interesant uh, să vedem ce se poate spune despre performanța elevilor în diverse sisteme educaționale și despre achiziționarea unei limbi noi. Iar acum aș dori să dau cuvântul doamnei Brigitte Balbach, uh, care este conducătorul rețelei profesor din Renania de Nord-Vestfalia. Vă mulțumesc mult. Doamnă președinte, estimați eurodeputați, doamnă și domnilor, aș dori să vă mulțumesc că, uh, pentru că m-ați invitat. E o plăcere să mă aflu aici. Este o plăcere să vă vorbesc despre acest uh, subiect pe care îl abordăm astăzi un subiect uh, de care ne pasă foarte mult. Cred că este important uh, pentru noi, profesorii, să fim o voce care se aude în cadrul acestei platforme. Eu sunt una dintre cei care sunt convinși că uh, disponibilitatea de a primi mulți refugiați, printre care mulți minori, este o sarcină care trebuie asumată de Europa întregimea sa, nu doar de Germania, propria mea țară mai ales acum când atât de mulți oameni vin în țările noastre, este important ca acești tineri și copii, precum și părinții lor, să nu ajungă victimele unor politici. Acești Copiii n-au greșit cu nimic pentru a ajunge victime, sunt doar victime ale destinului și ale unor circumstanțe pe care le-au trăit. Eu cred așadar că ar trebui să fim mai deschiși și mai puțin părtinitori în modul în care îi primim. Dați-mi voie să vă împărtășesc experiența pe care am putut-o acumula uh, până acum în uh, munca mea uh, aceasta cu Asociația Profesorilor sau uh, în uh, munca care a implicat și alte asociații de acest uh, gen. Am lucrat îndeaproape cu diverse profesii pentru a pune în aplicare o strategie. Bineînțeles, profesorii au un rol cheie de jucat pe, pentru că sunt activități cheie care se derulează în școli, activități prin care ajungem aproape de oameni și prin care reușim să obținem integrare. Profesorii trebuie însă instruiți uh, ca atare pentru a putea uh, susține uh, copiii în mod adecvat. Prin urmare, sunt recunoscătoare antevorbitorului meu care a spus că trebuie dublată finanțarea. Da, aceste comentarii chiar merită aplaudate pentru că noi susținem într-adevăr această inițiativă. Profesorii, știți, sunt întotdeauna cei mai fericiți atunci când pot să-și desfășoare activitatea într-o manieră satisfăcătoare care le uh, acoperă propriile uh, așteptări. Ori asta înseamnă că putem susține oamenii să învețe germana ca limbă străină, însă pentru asta trebuie să avem uh, dotările necesare, astfel încât să ajungem la uh, acești tineri. În Renania de Nord-Vestfalia am început această activitate în centrele de primire a refugiaților, în centrele municipale, unde deja oferim uh, cursuri de uh, limbă germană oferind de asemenea și alte uh, oportunități uh, pentru uh, educație. Activitățile de instruire acum au devenit obligatorii pentru foarte mulți profesori și sunt multe programe de acest gen la dispoziția lor dar e clar că e nevoie de mai multă finanțare pentru astfel de cursuri de instruire, pentru că ne-ar ajuta să-i susținem mai bine pe uh, migranți și mai ales pe copiii uh, acestora. Acești uh, copii Uh, vin cu un bagaj fizic și emoțional, adesea sunt traumatizați de experiența trăită. Prin mare este cu atât mai important uh, pentru noi să le putem oferi sprijin și siguranță din momentul în care sosesc. Cum putem face asta? E bine, trebuie să constituim echipe multidisciplinare care să includă uh, lucrători sociali, profesori, interpreți, uh, pentru a ne asigura că de la primele contacte, de la momentul primirilor, suntem gata să le oferim uh, sprijin. Și este vorba despre un sprijin uh, de durată care să permită oamenilor să se integreze. Asta nu înseamnă doar să le predăm uh, limba, ci presupune și activități extracurriculare, sport, muzică activități uh, care uh, pot fi derulate și în uh, grupuri mici. Este foarte important așadar să abordăm copiii ca indivizi și să le oferim contacte cu persoane în care pot să aibă încredere. Noi ne dorim ca aceste echipe multidisciplinare să acționeze împreună în cadrul unei rețele, astfel încât copiii și problemele lor să poată fi uh, rezolvate. Acești copii, uh, atunci când uh, se mută, trebuie să primească un raport uh, scris care să țină cont de abilitățile lor specifice sau de talentele pe care le-ar putea avea. Asta înseamnă că s-ar putea asigura o continuitate a sprijinului indiferent de locul unde este mutat copilul. de-a lungul timpului petrecut ca refugiații ar trebui să beneficieze de uh, sprijin structurat astfel încât să nu fie mișcați pur și simplu dintr-un loc în altul, trecuți de la o persoană la alta, pentru că astfel pot să-și depășească o parte din uh, traume sau uh, cel puțin pot să-și exprime o parte din uh, experiențele trăite. Nu putem, bineînțeles, să prevenim în totalitate situația în care ei trebuie să facă față unui bagaj emoțional uriaș, însă important este să se poată vorbi despre aceste experiențe. E important uh, ca profesorii să cunoască experiențele pe care le-au trăit copiii înainte să ajungă în clasele lor. Uneori putem vedea migranți din uh, uh, țări diferite, cinci țări, să spunem, care vorbesc o limbă sau mai multe, uh, și este important ca profesori să poată înțelege uh, contextul uh, complex din care provin acești uh, copii. Uneori copiii vin din țări sau regiuni în care femeile au un rol de jucat în societate foarte diferit față de cel al femeilor de aici. Am avut probleme cu copii din minoritatea romă care Uh, nu respecta așa cum uh, trebuia femeile profesori. A durat uh, ceva timp până s-a ajuns la un acord cu acești copii de etnie romă. Deci sunt diferențe care trebuie bine explicate și înțelese adecvat. Nu este întotdeauna suficient să dai dovadă de empatie uh, ci e nevoie și de o bază de cunoaștere și de înțelegere în abordarea acestei probleme. De asemenea, trebuie să existe informații legate despre uh, țara de origine, trebuie să înțelegem de unde vin acești oameni, ce aduc cu ei și încotro vor să se îndrepte. Toate acestea însă trebuie să se petreacă foarte uh, repede în centrele de uh, recepție. Acești uh, migranți trebuie susținut de echipele multidisciplinare și, cred eu, ar trebui să existe abordări personalizate în ceea ce privește um, înscrierea unui copil într-o anume școală. În acest moment uh, avem echipe multidisciplinare în centre de integrare uh, care uh, monitorizează diverse date legate de elevi și majoritatea consultărilor se fac împreună cu părinții în ceea ce privește identificarea unor potențiale talente sau uh, abilități. Nimic nu se face doar uh, pe hârtie, însă cu siguranță avem ce îmbunătăți. N-ar trebui să excludem uh, posibilitatea de a avea abordările acestea personalizate, însă trebuie să acționăm într-o manieră sistematică. Nu putem uh, pur și simplu să facem totul după ureche am putea avea um, liste de verificare uh, digitalizate, însă cred că acest lucru n-ar fi corect față de copii vizați. Aceștia trebuie sprijiniți uh, prin activități de joacă, activități sportive. Copiii trebuie să primească o bogăție de experiențe care să le dea ocazia să-și descopere propriul uh, potențial. Acest lucru este esențial. Cred așadar că ar trebui să avem uh, alături de noi specialiști, printre care și interpreți, uh, specialiști care cunosc statele de origine ale acestor copii, care ar putea să-i însoțească în diverse activități. Acesta a fost și uh, planul nostru inițial, însă acesta a trebuit până la urmă lăsat deoparte pentru că ne-a lipsit finanțarea adecvată și până la urmă practic totul se reduce la bani. Chiar credem că este posibil să îi susținem pe acești uh, copii. Spuneam și mai devreme că e important ca specialiștii uh, în problema integrării să țină legătura în mod uh, strâns cu familia. E ceva ce nu avem în prezent, dar ne-am dorit să obținem. Credem că Uh, cursurile de limbă ar trebui să fie obligatorii uh, pentru primul semestru măcar. Alții au spus că uh, copiii ar trebui să fie integrați în clasele normale cât se poate de repede, dar eu cred că acest lucru nu este util pentru educația lor. Copiii s-ar putea simți uh, excluși temporar, însă prioritizarea uh, cursurilor de limbă la început este un aspect esențial dacă uh, e ca acești copii să nu uh, acumuleze uh, întârzieri nu are niciun uh, rost ca un copil să fie integrat într-o clasă uh, a noua sau a zecea dacă nu poate urmări materia pentru că nu înțelege limba. Noi chiar dorim să susținem copiii și să le oferim o educație care să le fie de folos. Dar primul lucru pe care trebuie să-l uh, facem este să îi învățăm pe acești copii limba țării în care au ajuns pentru a putea avea acces în totalitate la educație copiii într-adevăr merg la cursurile obișnuite dar asta nu înseamnă că sunt neapărat dezavantajați. însă s-ar putea crea dezavantaje educaționale care să persiste pe termen lung dacă nu sunt abordate la bun început. Uh, nu se poate da unui copil uh, atenție de 1 la 1 într-o clasă cu mai mulți copii. Deci uh, totul trebuie adaptat la nevoile copiilor. Aceștia trebuie să primească informația la un nivel adecvat pentru uh, clasa în care sunt integrați. Avem clase uh, multiculturale în Germania care adună la un loc copii ai migranților și există și această tendință de a integra copiii cât se poate de devreme în uh, sistemul obișnuit de învățământ, dar eu sunt sceptică cu privire la această abordare. Până la urmă, nu vorbim despre interesul general, ci despre interesul individual al copilului. Noi ne dorim ca acești copii să beneficieze de pe urma educației primite. Nu este suficient pur și simplu să îi uh, mutăm dintr-un loc în altul în cadrul sistemului, sau să-i forțăm să repete ani de școală pentru că pur și simplu nu fac față. Așadar, pentru primul an, cred că este important să vorbim și despre valorile noastre uh, și să facem cunoscute valorile noastre familiilor, uh, copiilor și copiilor uh, înșiși. Pentru că, până la urmă, Oamenii trebuie să înțeleagă uh, exact unde au sosit și profesorii trebuie să înțeleagă de unde au venit acești oameni. Acest lucru este important și pentru părinți, dar și pentru personalul educațional, pentru că trebuie să existe această înțelegere reciprocă și trebuie făcute eforturi uh, adevărate de a obține asta. Trebuie făcute eforturi uh, împreună cu părinții pentru a identifica deficiențele copiilor pentru a putea să le remediem. Trebuie integrați așadar în acest proces atât profesorii cât și părinții. Ori asta înseamnă, de fapt, că noi, profesorii, trebuie să fim pregătiți uh, ca atare și dotați așa cum trebuie pentru a-i putea susține pe copii și pe părinți care se adresează nouă uh, pentru a primi ajutor. Eventual am putea organiza activități uh, comune cu părinți nemți și părinți migranți. Ne-am putea gândi de asemenea să există un premiu al integrării care să fie decernat diverselor școli. Ne-am putea gândi la anumite stimulente elemente pozitive pentru a încuraja bunele practici. Deci sunt uh, uh, foarte multe uh, acțiuni pozitive care pot fi întreprinse. Există mai multe propuneri pe care deja le-am înaintat Ministerului și așteptăm un răspuns cu privire la acestea. Însă, în mod cert, avem nevoie de un lanț educațional și un temei educațional care să ia în calcul toate aspectele integrării la un loc, pentru ca pe termen lung să avem abilități tot mai uh, bune în ceea ce privește abordarea problemelor legate de migrație la nivel național, dar și la nivel uh, european. Chiar trebuie să gestionăm într-o manieră uh, profesionistă aceste uh, aspecte și trebuie să acționăm în mod uh, sistematic. Trebuie să funcționăm ca o rețea. Uh, nu vom ști până la urmă dacă acești migranți vor rămâne permanent uh, sau uh, se vor muta în alte state, însă uh, trebuie să avem o abordare holistică, dacă mă pot exprima așa. Trebuie să există rețele la diverse niveluri care să aducă la un loc școlile municipale, școli la nivel regional, dar de asemenea și școli naționale și școli de la nivel european. Și în concluzie, dacă îmi permiteți, pot să spun că, um, în esență, integrarea e o sarcină care revine în mare măsură sistemului educațional și profesorilor. E ceva ce poate fi uh, predat în școli. Imaginați-vă o situație uh, în care noi cursuri profesionale ar putea să fie gândite. E clar că trebuie să existe cursuri de uh, uh, diverse niveluri, uh, cursuri uh, de licență, cursuri, cursuri uh, masterale prin care am putea exploata cu adevărat uh, potențialul uh, profesorilor. Având uh, în vedere însăși dimensiunea acestei provocări, trebuie să fim inovatori atunci când căutăm soluții, trebuie să fim sinceri și deschiși în ceea ce privește găsirea acestor soluții și n-ar trebui să ne temem de idei noi. De asemenea, n-ar trebui să lăsăm profesorii să se descurce singuri în legătură cu aceste probleme. N-ar trebui să-i abandonăm, pentru că mulți profesori simt că le lipsesc lipsesc pur și simplu resursele pentru a-și face treaba așa cum trebuie. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. A fost uh, minunat să vedem care este uh, experiența dumneavoastră în ceea ce privește școlile și educația, uh, pentru că sunteți o persoană care înțelege foarte bine aceste uh, lucruri. Uh, știți că această problemă este una universală pentru toți profesorii din Europa și o provocare pentru noi toți. Este primul panel de fare domande e Suntem oarecum în întârziere. Aș sugera acum să avem o serie de întrebări și răspunsuri, dar vă rog să vă limitați la un minut dacă aveți întrebări. Și de asemenea rog și experții să, să răspundă cât de concis posibil. Am să iau în ordine lista cu celor înscriși pentru întrebări. Ryan Libacica și apoi continuăm. Am și eu câteva întrebări eh, foarte scurte. În primul rând, în legătură cu învățământul în limba maternă, Reprezentantul OCDE ne-a vorbit de competențele în limba maternă și de rolul important pe care acestea îl joacă în învățarea limbii din țara gazdă. În ce măsură e important să cunoști limba țării gazdă, mai ales dacă acasă se vorbește o altă limbă. Și ce se întâmplă dacă nu există standarde lingvistice adecvate pentru limba vorbită acasă? Este o întrebare pentru reprezentantul OCDE, apoi o întrebare pentru doamna Balbach. Ne-am confruntat cu o situație similară când au venit uh, valori mari de migrație din Europa de Est, mai ales din Rusia, cu copii de diferite vârste. S-au organizat clase paralele pentru a-i ajuta să învețe limba. Acestea au fost eliminate, logica fiind aceea că e mai bine să integrezi în clasele normale. Acum dumneavoastră spuneți că e mai bine să se creeze aceste clase paralele speciale. Înainte avem de face cu un grup uh, relativ omogen, migranți, dintr-un singur grup lingvistic. Acum avem un context mult mai heterogen, mai multe limbi vorbite de către copiii migranților. Cum ați organizat aceste clase paralele în funcție de grupuri de limbă? Sau i-ați pune pe copiii migranților din Balcani alături de cei care vorbesc araba sau uh, paștun acasă? Sau... V-aș ruga încă o dată concizie, altfel nu terminăm. Doamna Libacica. Mulțumesc mult. Am auzit două lucruri deosebit de importante. Ideea unor asociații multirol ca în cazul romilor. Romii nu și-au dorit să fie într-un sistem de învățământ unde să nu fie profesor rom. Și atunci, întrebarea mea se leagă de formarea dascălilor. Cum instruiești profesori în modul cel mai eficient, prin schimb de experiență, formare continuă. Mulțumesc. Vedem, iată, cum migrația demonstrează deschiderea unei societăți. Obiectivul e asigurarea acestei integrări. Faptul că refugiații ajung în ghetouri nu este sub nicio formă un lucru bun. E nevoie de o abordare holistică atunci când discutăm integrarea refugiaților. Și acest lucru este important, mai ales pentru copii. Copiii pot contribui în mod semnificativ la integrare. Adesea, copiii pot să-și ajute propriile familii să comunice în situații sociale diverse. Când merg la medic, de exemplu, sau în altă parte. Asta e doar un exemplu de ordin practic în rolul copiilor. Vorbitorii au formulat o teză privind criza integrării sociale și în materie de adoptarea unor modele culturale la nivelul societății. Noi asistăm în prezent la profilarea unei integrări ideologizate, o, o integrare culturală reciprocă. Nu știu dacă majoritatea europenilor ar fi dispuși să accepte așa ceva. Am o întrebare pentru domnul Piacentini. Vorbeați de școli, mai ales din Finlanda, care au creat un sentiment de apartenență, pe când școlile alte țări n-au reușit acest lucru dacă ne uităm la rezultatele elevilor. Ați putea să ne spuneți mai multe ce s-a făcut pentru a crea acest sentiment de apartenență care să dea posibilitatea elevilor de a obține rezultate mai bune? Doamna Chinici? Mulțumesc! Eu uh, Vă mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră, pe care le apreciez foarte mult. Într-adevăr, vedem că e nevoie de un proces complex de integrare pentru a evita această groaznică marginalizare la care asistăm în prezent. Am o întrebare bazată pe propria mea experiență în existența mea anterioară. Am fost procuror lucrând cu cazuri eh, din minorii multă vreme. Și au fost și situații în care acești minori erau străini. Nu au fost foarte mulți în experiența mea directă, dar existau câțiva. Dacă vrem să ajutăm minorii străini să se integreze, e nevoie de un mediator cultural noi am încercat uh, să, să implicăm și minori italieni care să-i ajute pe, pe acești uh, minori străini. Ei vorbesc în ultimă instanță aceeași limbă, limba vârstei lor și am încurajat să-și exprime nevoile și îngrijorările unul către celălalt. Tinerii, prin urmare, sunt uh, ei înșiși o resursă valoroasă și în Italia am avut o experiență pozitivă în acest sens. Mă întrebam dacă aveți în vedere așa ceva, sigur, în contextul adecvat, în școli. Credeți că ar fi posibil să existe astfel de rețele de sprijin uh, cu persoane de aceeași vârstă? Mulțumesc, uh, doamna președintă. Foarte pe scurt, pentru că nu avem mult timp la dispoziție să spun că, după cum s-a, afirmat aici, copiii care vor să facă progrese își ajută proprii părinți să se integreze mai rapid. Însă, ce facem cu copiii care refuză ei înșiși integrarea? Fac aici o comparație între copiii care refuză integrarea și copiii cu nevoi speciale. Ar trebui să-i scoatem din comunitățile închise în care trăiesc. Dacă nu îi integrăm, ei o să treacă în cealaltă parte a societății, în componenta marginalizată. Sigur, cu toții suntem de acord că învățământul este instrumentul cel mai bun dacă dorim să evităm marginalizarea și radicalizarea Uh, acum 3 minute fiecare dintre dumneavoastră pentru răspunsuri, dacă se poate. Scuze, dar timpul ne presează. În ceea ce privește uh, diferența dintre limba de la școală și cea de acasă, nu e o problemă. S-au făcut foarte multe cercetări care ne arată că bilingvismul este perfect posibil pentru majoritatea elevilor, nu doar pentru cei de vârstă fragedă, ci și pentru cei care au 10-15 ani. De asemenea, există studii care ne arată că dacă vorbești mai multe limbi, îți sporesc abilitățile cognitive în general. Deci e în regulă ca acasă să vorbească într-o limbă și la școală în altă limbă. Nu trebuie să rugăm pe părinți să vorbească cu copiii în limba comunității gazdă în majoritatea cazurilor, acest lucru, acest lucru creează doar probleme în familie și nu ajută deloc. Diferențele dintre țări. E o combinație de factori. Nu e vorba doar de școală, e vorba de școală și de politicile sociale. În materie de apartenență, e vorba de concentrarea dezavantajelor, e vorba de copii săraci în comunități marginalizate care merg la școli defavorizate. E vorba de un întreg sistem social care trebuie gestionat pentru a reduce segregarea. Experiența finlandeză ne arată foarte bine ce pot face dascălii cum se pot rezolva problemele timpurii cu asimilarea limbilor și cum se poate asigura formarea dascălilor, însă chestiunea este una mai largă și ține de desegregare. Ajutorul colegilor e o experiență fantastică, ceea ce încercăm noi să facem este să adoptăm aceste modele și în datele pe care le colectăm în prezent ne concentrăm pe activitățile multiculturale, activități la clasă, menite de a-i face pe studenți să înțeleagă bogăția și frumusețea diversității culturale. Vorbim de competențe interculturale, de educație interculturală. În legătură cu copiii care refuză integrarea, nu cred că sunt așa de mulți. Cred că majoritatea ar vrea să fie recunoscuți, apreciați de colegi. Așa că n-am un răspuns pentru dumneavoastră în acest sens. Mulțumim, doamna Balbach. În ceea ce privește învățământul lingvistic, dacă se fac, dacă se facă în uh, clase normale sau în clase create special. Eu uh, chiar am întrebat pe unii dintre acești copii ce ar prefera și răspunsul a fost clar. Ar vrea o perioadă de șase luni la început, ceea ce nu înseamnă că nu vor uh, să învețe alături de ceilalți din comunitatea gazdă. Copiii înțeleg lucrurile destul de bine de la început, vor să participe, nu vor să rămână undeva uh, uh, la periferie. Dacă ar fi să pornim de la acest model, probabil uh, o să avem succes. Experiența personală a muncii în echipă, noi nu avem echipe, noi, noi în Renarea de Nord-Vestfalia facem uh, totul noi înșine. uns, uns fehlt das, die Profilierung, die wird uns... Ministerul practic lasă toate responsabilitățile pe umerii noștri, ai dascălilor. Trebuie să facem mai multe cu mai puține resurse și trebuie să fim capabili de acest lucru. și adesea noi nu avem uh, formarea necesară pentru a face mai multe lucruri. Un exemplu remarcabil e uh, predarea germanei pentru străini. La minister am cerut uh, ca dascălii care predau orele obișnuite să fie instruiți și în predarea germanei ca limbă străină. E frustrant pentru colegii mei să nu fie capabil să facă acest lucru. Însă, acest tip de instruire s-a aprobat doar pentru dascălii tineri, spunându-mi se că nu există resursele necesare. Și asta ne aduce la întrebarea privind formarea profesorilor. Prima vorbitoare a spus uh, lucruri semne interesante privind solidaritatea și am notat ceva din spusele domniei sale. Trebuie să trecem peste egoismul nostru inițial. Nu cred că toată lumea e egoistă, sigur. Cred că ar trebui mai curând să ne depășim spaimele Mulți se tem de schimbare. În Germania și noi avem propriile valori de sorginte creștină, avem valori umaniste, Însă, dacă am avea o legătură atât de intimă cu valorile noastre ca și musulmanii, cu ale lor, n-ar fi probleme. Mulțumim pentru concluziile dumneavoastră. Solitudinea dascălului e un lucru pe care orice profesor din Europa îl cunoaște foarte bine. Este o stare de fapt. Doresc să-mi exprim admirația și solidaritatea pentru profesorii europeni, pentru că adesea sunteți în prima linie atunci când e vorba de primirea migranților. Și cel mai adesea, exemple de bună practică nu circulă suficient de rapid și de bine între școli. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Aș ruga acum uh, cel de-al doilea panel să vină alături de noi în prezidiu, cât de repede posibil. Doamnă Gariață, vă rog să poftiți și dumneavoastră din partea comisiei aici în prezidiu. Alături de noi vor fi acum doamna Melanie Bell. I invite uh, Ms. Melanie Bell, the Youth Council of Brandenburg. Doamna Ebel, uh, Consiliul pentru Tineret din Brandenburg. doamna Elena Bezozzi, Comisia Științifică pentru, la, la Fundația pentru Migrația Mondială de la Roma și apoi eh, doamnele Marianne Ponsule și doamna Patrice Vichers de la Fundația Internațională Yehudi Menuhin din Belgia. Cred că nu mi-a scăpat nimeni. Nu avem uh, foarte mult timp. Am să vă rog, prin urmare, să nu lungiți foarte mult prezentările, însă e o bucurie să vă avem alături de noi. Doamna Gariazzo, din partea Comisiei Europene, este de asemenea alături de noi șef de unitate Erasmus. Dânsa se ocupă și de modernizarea învățământului Europa 2020, analiză de țară și Erasmus+, Plus, nu doar Erasmus. Da, acum cuvântul doamnei Ebel. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Dați reprezentați Consiliul pentru Tineri din Brandenburg. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte... Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, Vreau să vă mulțumesc pentru ocazia aceasta de a lua cuvântul în cadrul acestei ședințe cu privire la importanța um, instrucției, instrucției um, um informale. Mă numesc Melanie Evel, lucrez în Asociații pentru Tineret în regiunea Brandenburg și suntem reprezentați la Forumul pentru Tineret um, de aici Uh, la nivel european. Brandenburg este un land în estul Germaniei, fosta Germania de Est. În 2015 am uh, găzduit, am primit 25.000 de refugiați și în 2016 vom mai găzdui încă 40.000 uh, dintre care 30% din, sunt copii, sunt sub 18 ani. Așadar, s-a arătat un val de disponibilitate pentru primirea acestor s-au manifestat um, solid, s-a manifestat solidaritatea, mai ales de către tineri. Acum uh, se conturează o nouă imagine, o perspectivă anti-imigrație, mai chiar una antidemocratică. Acum uh, trei zile în trei uh, parlamente ale länderurile uh, germane a intrat AFD, un grup uh, populist antimigrație. Se constată așadar o nouă atitudine anti-imigrație, antidemocrație la nivel regional, național, dar și european, ceea ce reprezintă uh, o mare pauză în aceste manifestări de solidaritate ale populației. Dar, așa cum s-a spus și înainte, trebuie să, să încurajăm um, o dorință de integrare și la persoanele din țara Gaza, dar și la refugiații care ajung pe teritoriul nostru. Cultura, educația reprezintă cheile integrării, chiar și în situații de criză. Și munca, democrația trebuie să fie elemente principale ale acestui proces de incluziune și trebuie să le dăm acestor um, nou veniți acces uh, și um, garanții prin ordinea noastră democratică. Bineînțeles, integrarea um, prin educație și cultură poate juca un rol uh, foarte important aici. S-a vorbit despre rolul um, educației informale în Uniunea Europeană și în Germania, mai ales de când uh, a fost publicat studiul PISA în 2000. În cadrul uh, formării informale, din anii 70 s-au tot dezvoltat asoci- asociații pentru tineret, religioase sau nu, de asemenea sindicate ale tinerilor, dar și o serie de grupuri de interes um, care reprezintă tinerii. Adesea este vorba de parteneriate cu uh, statul, chiar dacă organismele rămân independente. Obiectivul acestora este ca tinerii să își asume răspunderea, să-și dea seama de cât de eficient uh, este demersul personal. De asemenea, tinerii își creează singuri mediul și au ocazia de a căpăta competențe necesare pentru a își putea desfășura viața. Avem scopul de a ne adresa tuturor tinerilor, să ajutăm să se maturizeze, să se emancipeze, lucru care, sigur, consolidează și democrația. Apoi, când vine vorba de diversitate și uh, schimburi interculturale, Organizațiile pentru tineret joacă un rol foarte important pentru toți tinerii cu un trecut de imigrație. Fără ca um, originea acestora să fie considerată ca un element negativ sau care să facă obiectul discriminării. Noi avem formări în cadre care se formează pe incluziune și vrem să se uh, folosească această experiență și cu tinerii aceștia migranți sau refugiați. Avem deja o serie de bune practici, o serie de um, cluburi pentru tineret care au fost create pentru a se favoriza întâlnirile, pentru a se cunoaște diferitele culturi, de asemenea se desfășoară o serie de activități sportive o serie de proiecte artistice, muzicale, teatrale. Se încearcă utilizarea unor metode artistice pentru a se depăși uh, bariera lingvistică. De asemenea, organizăm seminarii uh, special pentru refugiați, pentru a le explica sistemul politic german sau pur și simplu pentru a le permite să discute despre chestiuni sociale sau chiar religioase. Aceste activități uh, au funcționat foarte bine în regiunile care deja aveau o oarecare în diversitate culturală. Spre deosebire de Renania de Nord-Palatinat, Brandenburg um, are un procent foarte mic de uh, străini în general, în Germania în fosta, în fosta Germanie de Est, um, procentul acestora este scăzut, ceea ce înseamnă că au fost mai puține schimburi, mai puține interacțiuni, mai ales unele pozitive. În fosta Germanie de Est, de altfel, sunt uh, puține asociații pentru tineret în care să poată participa migranții pentru a um, Uh, lua parte la activități uh, de interes pentru ei și în anumite regiuni din uh, Germania va fi nevoie de mai mult curaj, de mai multă empatie și de o dorință de schimbare pentru a putea să le prezentăm tot, toate ofertele asociațiilor de tineret acestor migranți. Integrarea nu poate să uh, um, fie o reușită decât dacă uh, ne bazăm pe diversitate culturală. În cadrul acestor asociații pentru tineret, adesea se vorbește despre deschidere interculturală și în um, multe situații sunt uh, bune practici, exemple bune pe care trebuie să ne bazăm și pe care trebuie să le dezvoltăm mai ales în regiunile unde um, populația n-a avut uh, mereu ocazia de a se întâlni cu o populație um, imigrantă, ceea ce ar permite îndepărtarea unor idei preconcepute, a unor prejudecăți. Același lucru se aplică și pentru uh, cei care lucrează în cadrul acestor asociații pentru tineri, care reprezintă o interfață foarte importantă și care Um, adesea trebuie să fie, se confruntă și ei cu aceleași um, situații. Trebuie să ne gândim de asemenea că sunt inițiative care sunt desfășurate de către tineri pentru tineri. De asemenea, ne concentrăm pe aspecte concrete ale vieții cotidiane. Încercăm să organizăm întâlniri, permitem um, tinerilor uh, refugiați să Uh, capete, să înțeleagă sau să cunoască metode care le vor fi utile în integrare. S-a vorbit despre um, integrarea tinerilor în um, um, chestiune esențiale pentru existența lor, dreptul la a lua cuvântul în cadrul uh, de învățământ, de a participa în um, acțiuni um, urbane sau sociale. Uh, ei bine, în aceste contexte trebuie să um, fie conștient de asemenea că um, e doar o fază, parte de tinere reprezintă doar o fază. După aceea, programele trebuie să se extindă la nivel național și de asemenea și la nivel european. De aceea va fi important să marcăm și rolul tinerilor la nivel național, unde sunt foarte importanți. Rolul uh, actorilor din societatea civilă aici este esențial. Trebuie să arate că um, iau măsuri independente și prin uh, acțiunile lor trebuie să transmită aceste valori. Iar la nivel de Uniune Europeană sper că vom putea să obținem un sprijin pentru um, sprijinirea migranților, integrarea lor prin um, educație informală. Ar fi bine să fie un sprijin consolidat um, din partea Uniunii Europene pentru asociațiile implicate și, de asemenea, pentru în încercarea de eliminarea obstacolelor prin programe, cum ar fi Erasmus Plus sau uh, programele pentru tineret. Și de asemenea trebuie să se favorizeze accesul uh, asociațiilor de migranți la aceste programe. De asemenea, trebuie să uh, se recunoască mai bine competențele informale, când vine vorba de calificări și trebuie să se ia în considerare faptul că um, educarea tinerilor reprezintă un mod de um, acceptare și de integrare a acestor uh, noi categorii în societate. Doamna președintă, da, mulțumim, e foarte important să vedem uh, care este perspectiva tinerei generații, ceea ce ne spuneți este foarte important, mai ales când e vorba de rolul învățământului informal, învățământul interpares, care pot, forme care pot să completeze pe cele oficiale. Am să dau acum cuvântul doamnei Elena Bezoții, care se va referi la carierele tinerilor imigranți, posibilități și obstacole. Vom uh, ruga să cât se poate de în întârziere. Tu stesso, la Comisiune Cultură. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc Parlamentul și Comisiei pentru Cultură pentru această invitație care îmi permite să prezint câteva idei uh, care s-ar putea să pare puțin triviale în contextul crime, crizei umanitare cu care ne confruntăm, însă, având în vedere că ne confruntăm cu această criză, nu putem să ignorăm chestiunea integrației, integrării noilor generații, pentru că integrarea presupune uh, trăirea în uh, cadrul comunității noastre europene, a comunităților noastre naționale, aduce în discuție problema uh, cetățeniei, și viața noastră de astăzi și de mâine până la urmă și calitatea ei. Pe baza acestor uh, comentarii aș dori să vă rog să privim puțin înapoi și să ne gândim la ceea ce a făcut până acum Europa pentru a integra migranții și mai ales noile generații. putem vedea că există foarte multe documente, declarații, studii, cercetări din partea Comisiei Europene și din partea Consiliului uh, European. Pe de altă parte, putem uh, vedea că situația migrației este diferită de la un stat la altul în europeană. În Italia problema imigrației este una relativ recentă, pentru că până în anii 90 uh, existau probleme cu emigrația. Dar pe lângă chestiunile specifice există și uh, unele de natură generală. În centrul discuției, practic, se află problematica integrării și incluziunii. Ce fel de integrare putem oferi noilor uh, generații și, de asemenea, ce fel de integrare e posibilă în uh, cadrul societăților noastre europene. Cred că este util să uh, ne uităm puțin la istoria Europei câtă vreme încercăm să răspundem la această întrebare, pentru că ne-am putea da uh, seama, de pildă, că multe din cele pe care le spun eu acum nu sunt lucruri noi. Sunt uh, concepte relativ evidente în Europa, de exemplu cetățenia sau școlile. În 2008 uh, am avut uh, anul dialogului intercultural uh, și au existat multe documente care au fost redactate în acel context. Însă, oricum, pe lângă această perspectivă istorică, aș dori să aduc în discuție și un alt aspect cu privire la noile generații de străini. Copiii mici pe care îi vedem uh, pe acele bărci uh, aflate pe mare sunt uh, practic tinerii Europei de mâine. Aceste noi generații de străini sunt similare propriilor noastre noi generații, pentru că trăim într-o lume digitalizată și globalizată care este foarte multiculturală. Practic avem uh, anumiți nativi digital și anumiți nativi interculturali care se confruntă cu uh, realități uh, multiple și este important să reține faptul că copiii de astăzi se confruntă adesea cu religii, copii de religii diferite, din grupuri etnice diferite, din culturi diferite. Însă în școli trebuie să ținem cont de faptul că nu putem uh, pierde totuși din vedere diferențele care încă sunt uh, uh, vizibile între noile generații de migranți sau în generațiile care au un trecut de migrație. Acest lucru este evident în modul lor de viață, în așteptările pe care le au, motivă, motivațiile și planurile de viitor pe care și le fac. Toate acestea au uh, legătură cu contextul uh, cultural căruia îi aparțin. Și noi trebuie să reținem aceste lucruri. Presupunerea mea de la care pornesc uh, are două naturi. Mai întâi mă interesează o abordare holistică, cum uh, spunea și doamna uh, Kinji. Aceste elemente sunt uh, uh, esențiale, că sunt în cadrul uh, comunității din care fac parte sau că le găsim în educația școlară. Pe noi ne interesează și o uh, abordare dinamică, însă pe de altă parte, pentru că nu considerăm că uh, imigrația este o situație statică, ci mai degrabă un uh, proces. Trebuie să vedem dacă uh, străinii sunt ei înșiși migranți sau dacă uh, părinților au fost migranți. Uh, oricum, ei sunt protagoniști, sunt subiecte activi. Și este important uh, să uh, ținem cont uh, de această situație specifică lor. Pentru că e clar că ei vor lua decizii în funcție de contextul lor de acasă și în funcție de abilitățile pe care le au. Ne interesează de asemenea și tinerii aflați în tranziție, tineri care au o familie, un mediu familial căruia îi aparțin, un mediu cultural cu care se identifică, uh, un uh, grup de prieteni, uh, Apoi, acești migranți, să nu uităm, merg la școală pentru a, ca apoi să ajungă pe piața muncii. Deci e important să îi situăm mai întâi precis. Acest lucru este valabil, de fapt, pentru italieni, pentru europeni și pentru străini. Aceasta este o biografie generală, însă, în același timp, și una specifică uh, pentru noua uh, generație de străini. În timp însă va trebui să ne gândim și la faptul că vor exista discontinuități, că vor exista uh, biografii uh, diferite, că vor apărea noi uh, dileme uh, cu care se vor confrunta aceste uh, noi generații. Am putut vedea dintr-un uh, studiu al lui Andreas Walter, care a comparat uh, uh, situații diferite din Europa, că lucrurile stau exact așa. Dacă ne gândim puțin la uh, familia imigranților, putem vedea că există situații uh, foarte diferite. Există multe familii formate dintr-un singur uh, părinte, uh, diverse structuri ale gospodăriei. Uh, se dă foarte multă atenție legăturilor familiale atât în țara de origine cât și în țara unde au sosit migranții. Pentru toți acești copii, firește, familiile sunt foarte importante. Există similarități și diferențe, din nou, între familiile străinilor și familiile locale. Familiile străine se confruntă cu multe probleme similare celor cu care uh, se confruntă familiile uh, localnicilor. Însă migrația are un impact puternic, mai ales asupra copiilor și în baza cercetărilor pe care le-am făcut eu însă, pot să spun că am uh, putut observa că există prea puțină comunicare între familiile locale și familiile străine oamenii uh, au tendința să-și trăiască viața în paralel cu cea a celorlalți. Doamna uh, Sargentini ne-a arătat care sunt uh, cifrele de care dispune și din acestea reiese faptul că contextul uh, din care vin acești copii este doar vârful icebergului și, uh, de fapt, e greu să uh, lucrăm pornind de la acest uh, context. Educația în școală, prin urmare, intervine aici și este o resursă majoră. Consiliul Europei în 2012 uh, a subliniat foarte clar faptul că migranții se confruntă cu dezavantaje majore, iar școlile pot să devină aici o resursă sunt uh, lucruri subliniate de cercetarea făcută în Italia în ultimii 20 de ani. Pentru că în ultimii 20 de ani s-a lucrat mult pe uh, acest uh, domeniu al imigrației și a integrării copiilor migranți în uh, școli. S-au făcut uh, multe uh, investiții. Iar uh, în ceea ce privește investițiile, multe uh, au fost dedicate uh, învățământului profesional, să spunem, deci unei forme uh, inferioare de învățământ. Cât privește succesul academic, uh, s-au subliniat uh, bunele relații cu profesorii și uh, bună atmosferă la clasă. Putem să dăm câteva exemple foarte bune obținute prin uh, aceste cercetări. De exemplu, uh, educația uh, gimnazială care a luat în calcul copiii din școli obișnuite și copiii din școlile profesionale. Și au reieșit de aici mai multe profiluri ale copii, copiilor, trei la număr, un profil uh, Uh, redus, un uh, profil uh, realist care este îndreptat spre dobândirea de informații și unul care este îndreptat spre explorare. Firește că motivația elevilor din aceste trei categorii este diferită. În prima categorie, copiii sunt înclinați mai degrabă spre educația profesională, Alteori uh, însă copiii doresc să scape de tipul de uh, educație în care sunt integrați. Asta ne arată și care este nivelul integrării în uh, sistemul educațional, ceea ce ne surprinde pentru că, contrar celor la care ne așteptam în ceea ce privește integrarea, ne așteptam la integrare completă sau la integrare aproape completă, și am văzut, de fapt, că există și uh, copii cu integrare parțială. am putut vedea că mulți copii italieni și străini ne-au spus că o uh, duc bine la școală, deși nu au rezultate școlare foarte bune. Uh, spuneau că le place la școală pentru că se simt bine între colegi. Mă apropiu de, eh, mă apropiu de final acum și pot să vă spun că există aici diferențe între prima generație și cea de-a doua generație de migranți, diferențe flagrante. Și ajung la ultimele uh, comentarii pe care aș dori să le fac în ceea ce privește uh, integrarea. Și anume, pot să spun că integrarea nu poate fi considerată ca uh, fiind un model uh, bazat pe uh, asimilare. Nu poate fi considerat uh, niciun uh, model bazat pe multiculturalism. Însă, ea trebuie percepută pe baza unei determinări realiste a situației cu care ne confruntăm. Deci avem nevoie de noi abordări bazate pe dialog și pe practici politici uh, sociale în ceea ce privește activitatea de zi cu zi. Și aici vorbim despre familii, școală și cartierele în care trăiesc copiii. Nu există practic un model de integrare care uh, să fie teoretic și apoi uh, să fie impus, ci uh, există un model de integrare care este co-construit uh, zilnic în diverse uh, aspecte ale vieții de zi cu zi am putea să vorbim despre uh, multiculturalism uh, zilnic. Deci e o abordare care încearcă să surprindă esența dinamică a acestui uh, proces, care încearcă să surprindă esența activităților zilnice și contextul individual în care acționează copiii. Integrarea ca și practică socială uh, Exact aceasta este concluzia mea, pentru că doar astfel uh, putem să ajungem să avem o uh, cetățenie culturală, socială, civică. Mulțumesc! Mulțumim, doamna președinte, mulțumim pentru această prezentare foarte uh, interesantă. E interesant să vedem care sunt rezultatele uh, cercetării care trec dinspre un model uh, unic înspre uh, modele diverse, interculturale. Și astfel uh, pun uh, în lumină uh, propriile noastre experiențe. Da, acum cuvântul doamnelor Ponsley și Witchers. dânsele ne vor vorbi despre capacitare cu ajutorul artei. am considerat că este important să avem și o persoană cu experiență directă a acestor lucruri, o rezidentă în orașul Anvers, dar care este de origine berberă din Maroc. Doamnă Costa, vă mulțumesc că ne-ați invitat și ne dați posibilitatea și nouă artiștilor să ne facem auziți aici. De regulă, noi suntem la periferia sistemului de învățământ, dar iată, prin proiectele Fundației Menuhin prezentate aici, am reușit să obținem și noi ceva rezultate. A, și domnul Menuhin personal a fost aici la începutul anului 90 explicându-și propria viziune despre dialogul intercultural care era extrem de novatoare la momentul respectiv. Nimeni nu vorbea de vocea minorităților culturale în Europa. Dânsul visa uh, să creeze aici în Parlamentul European o adunare a vocilor culturale europene. La momentul respectiv părea un vis, acum însă probabil un proiect mai bine primit, un forum cultural. Fundația a fost creată în 1991 uh, la Bruxelles pentru a da o voce celor care nu au posibilitatea de a se exprima, începând cu copiii. Ideea, aparținând de origine Zoltan Kodai, era aceea că copiii își pot maximiza potențialul de la bun început și îl pot exprima în mod natural folosind limbajul emoțiilor. Era convins că înainte ca un copil să poată învăța științele naturii, matematică, discipline mai intelectuale de la școală, ar trebui mai întâi să învețe să cânte și să danseze pentru a se simți bine în propria piele, pentru a-și înțelege emoțiile, după care, într-adevăr, se poate deschide către discipline cu caracter mai intelectual, mai sistematic. Acestea sunt premizele programului nostru, programul MUSE, muzică și arte în școală. Suntem prezenți în 13 state europene, 800 de artiști participă în mod sistematic la programe în școlile primare, cam 10% din orarul școlar. E un proiect pe termen lung, în măsură în care artiștii colaborează cu profesorii de acolo în fiecare săptămână pentru un minim de 3 ani pentru a-și prezenta propria lor experiență artistică și pentru a prezenta alături de dascăl un parteneriat uh, de pe urma căruia copiii să nu aibă decât de câștigat. Patrice Wicher, care este una dintre artistele implicate în proces, o să vă explice cum uh, se desfășoară lucrurile și am să-i dau cuvântul imediat, dar înainte de asta vreau să uh, citez din spusele domnului Menuhin, care se potrivește foarte bine astăzi. Trăim într-o perioadă în care schimbarea este necesară dacă vrei să supraviețuiești. Controversele, confruntările trebuie să fie abandonate în favoarea complementarității, solidarității și reciprocității. Prin intermediul unor proiecte, cum sunt cele artistice din școlile primare, putem crea tocmai această solidaritate și reciprocitate, deoarece fiecare copil trebuie să fie auzit toți copiii de aici sau din altă parte au au o voce proprie care trebuie să fie auzită. Dacă nu le dăm posibilitatea să se exprime, vor fi reprimați și aceste, această reprimare se va transforma în violență treptată. Asta vedem în ghetouri, asta vedem în marile orașe. De la vârstă fragedă copiii trebuie să aibă posibilitatea de se exprima, de a-și găsi o voce. E o pedagogie în sens larg menită tocmai a oferi un o posibilitate de exprimare a propriului suflet acestor copii. Important e nu să-i umplem cu informații abstracte care în ultima instanță ar putea să nu le fie de folos. Cred că am sintetizat destul de rapid principalele aspecte, însă mai doream să vă arăt ce facem în prezent cu programul nostru MUSE vedeți, eh, suntem prezenți în 12 state europene plus Israel și lucrăm cam cu 40.000 de copii. Sigur, formele diferă. Proiectul se desfășoară, se dezvoltă organic în, în eh, locurile unde este pus în aplicare și sunt diferențe, dar în esență sunt artiști care cooperează cu dascălii. Și am să dau acum cuvântul unei artiste care o să vă explice ce face în fiecare zi uh, cu copiii la clasă în Belgia. tidak bobo di gigit nyamuk. I'm a second generation. Sunt uh, european la a doua generație. Părinții mei au plecat din Indonezia și acasă ni se cânta acest cântec de leagăn. Sper că nu v-am adormit. Uh, Și de asemenea se foloseau, uh, avem pe pereți aceste păpuși, ca niște umbre. Însă când veneau uh, olandezi uh, din orașul nostru să ne viziteze, ascundeam totul, ne ascundeam identitatea. Asta a fost politica părinților mei. Politica lor menită a le asigura asimilarea în societatea gazdă și îmi pare foarte rău că așa au stat lucrurile. Ca artistă mi-am promis că eu una o să le dau copiilor mei un, o altfel de educație. În școli ar trebui ca acești copii să poată cânta în diferite limbi, să vorbească în diferite limbi, să-și aducă cultura cu ei, pentru că asta îmbogățește. Așa că m-am bucurat să aflu de existența acestei rețele, Muse, unde am putut să dau curs tocmai acestor idei ca artistă. Vedeți aici, rețeaua organizează întâlniri între artiști la nivel internațional și am asimilat o serie de metode pe care le-am putut aplica la clasă. În mijloc vedeți uh, o masă cu tot felul de mâncăruri și m-am întors în Belgia și am spus uneori ai copii din 10 naționalități diferite într-o singură clasă. Într-o clasă în care admiter sunt 20-25 de copii. Să vină cu rețete de acasă, cu condimente de acasă și să gătim la școală și desenăm și pictăm. se creează o dinamică cu totul nouă la nivelul școlii și un alt proces de învățare, nu doar pentru copiii imigranților, ci și pentru ceilalți. Pentru că învățăm unii de la ceilalți. Crezi un alt sistem un, un, și crezi un mediu de învățare informal. Sigur, lucrăm împreună cu profesorii, pentru că ei sunt partenerii noștri principali, uh, Uh, care asigură succesul acestor proiecte împreună cu ei, reușim să dăm în același timp și un cadru formal, pentru că asta se aplică și predării limbilor, matematicii, artelor. E vorba și de competențe sociale. Învățare emoțională. Intervin multe componente într-o abordare holistică. De asemenea, invit pe copii să aducă obiecte specifice de acasă. Mă aduc tot felul de lucruri, uh, haine, uh, ceramică, uh, bijuterii. Le aduc la școală și ne explică ce înseamnă fiecare. Uneori, chiar dacă sunt produse culturale proprii, nu le cunosc sensul și căutăm pe internet să vedem Asta e minunat să poți găsi orice pe internet. Și aici copiii și-au desenat uh, obiectele specifice pe poarta școlii. Și au venit părinții și au spus, uite, recunosc asta și asta. Practic, uh, vin la școală ca și cum ar veni acasă. E important, de asemenea, să-i includem pe părinți, să avem un dialog și cu părinții organizez ateliere cu copii, cel puțin un an de zile lucrăm cu toți copiii dintr-o clasă și avem de asemenea ateliere doar cu părinții și apoi cu părinții și copiii împreună. Muse e un program pentru școle primare, însă tot mai mult uh, am început să lucrăm și cu cei din învățământul secundar, cu adulții din viitor. Ar mai fi multe de spus, dar n-am timp la dispoziție. Uh, Muse e prezent și în centre de refugiați, uh, lucrăm cu adolescenți care au plecat singuri de acasă, fără a fi însoțiți de vreun adult și dacă faci o harta lumii și întrebi pe unde ai, ai venit, în drumul tău din Afganistan, din Africa și Belgia e, uite aici, dacă vă închipuiți că e o linie dreaptă, vă înșelați. Eh, adesea eh, drumul e foarte șerpuit și presupune prostituție, lucruri îngrozitoare pe care nu ți le poți imagina și te întrebi cum au reușit să ajungă în, până în Belgia în astfel de condiții. Ca artiști, eh, vorbesc pentru toți colegii mei care participă la proiectul Muze, când lucrăm concret cu copiii, situațiile se schimbă tot timpul. Însă ne asigurăm că exemplele de bune practică sunt centralizate și diseminate. Fundația Menuhin a creat această rețea care ne dă posibilitatea să facem schimb de experiență de ordin metodologic și să contactăm tot mai mult și alte organizații. Deja de 15-16 ani lucrez în proiectul meu și nu e niciodată plictisitor. Și am rămas prietenă cu unul dintre copiii pe care am avut uh, Eh, acum 10-12 ani și, și vreau să dau cuvântul unuia dintre acești copii care a crescut acum și a devenit o tânără frumoasă. Mulțumesc, Patris, că m-ați invitat. Numesc Fara Mari, am 23 de ani, părinții mei sunt din Maroc așa că presupun că sunt marocană și eu. Am participat la programul MUSE în școala elementară și mi-am adus aminte că atunci când eram creativi, singura limbă pe care vorbeam era limba creativității. Îmi aduc aminte că ne distram împreună, învățam să lucrăm împreună și să ne respectăm diferențele și tradițiile. Vă mulțumesc foarte mult! Avem, iată, două generații de femei care vin din familii de migranți, dar care au putut să se exprime cu ajutorul artei și creativității. Și asta e în deplină consonanță cu ceea ce ne spuneau uh, profesorii care au vorbit mai devreme, evitarea izolării Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentările deosebit de interesante. Am aflat foarte multe lucruri astăzi. Ne-ați prezentat uh, soluții excelente și propuneri uh, deosebit de interesante. I-aș da acum cuvântul uh, doamnei Gariazzo, care ne va vorbi despre contribuția educației și învățământului la Agenda Europeană pentru Migrație. Este o chestiune esențială care ne preocupă foarte mult și știm că, din fericire, unele lucruri încep să se schimbe în bine, avem tot mai multe resurse în materie de acces la ajutor umanitar. Ne-am cerut o dublare a procentajelor alocate, 60 de milioane pentru acest an. Știm că s-a făcut și un apel în contextul Erasmus Plus uh, și în contextul Connecting Europe care vizează acele asociații care operează în domeniul integrării prin uh, educație și cultură. Ca să avem exemple de bune practici și centre de excelență, însă nu putem în prezent să mai vorbim de politici în materie de migrare sau politici de securitate sau politică externă fără a lua în calcul rolul educației, dialogului intercultural și incluziunii sociale. Însă, esențial aici este respectul reciproc, respectul intercultural ca parte a procesului de integrare. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much for having... Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat la această audiere foarte interesantă care mă inspiră. Da, aici ne aplicăm mai degrabă pe partea de um, provocare. Peste milion de migranți au trecut frontierele europene în, în 2015 și peste 100 de mii de oameni au ajuns din Europa pe mare de la începutul acestui an, asta din, în ciuda condițiilor foarte grele, așa cum am auzit. Provocarea din Europa este agravată, pentru că marea parte a căutătorilor de asociații de azil sunt puțin calificați și sunt copii care au um, nu au mai fost în sistem de educație chiar înainte de sosire. Aproape o treime de substanții de Azilia aveau sub 18 ani și cam jumătate aveau vârste între 18 și 34 de ani. În plus, în ciuda unor date concrete, un mare număr dintre migranți au venit, dintre minori au venit nesoțiți. Avem un procent foarte mare. Um, în Suedia, de exemplu, cam 50% dintre migranții soțiți Cam 35.000 de oameni uh, sunt neînsoțiți. Educația este un uh, mijloc foarte puternic de a le acorda acestora competențele pentru a se împlini personal, pentru a găsi loc de muncă și pentru a promova dialogul intercultural uh, ca baza integrării. Acesta va fi până la urmă bază pentru coeziune socială și pentru consolidarea capitalului uman al unei um, Europe care îmbătrânește. Considerăm că urgent este să se integreze aceste sute de mii de nou veniți uh, în sistemul um, nostru principal de educație, asta că se poate de repede. Migranții și solicitanții de azil trebuie să fie perfect integrați în sistemul de învățământ de la o vârstă timpurie și apoi să parcurgă um, fiecare etapă din învățământ chiar și în rândul adulților, pentru a avea competențele necesare și pentru a nu ajunge în situații de marginalizare și de sărăcie. Prioritatea pentru integrare se va baza pe predarea de limbi uh, străine sau vorbim multe despre acest lucru astăzi, apoi evaluarea mm, uh, cunoștințelor uh, noi noveniților, apoi um, completarea copiilor de vârste mici care nu au a avut parte de învățământ o perioadă îndelungată, așa cum am menționat, și apoi, de asemenea, importantă este formarea profesorilor, foarte important. Încă o prioritate, după reacția imediată, este preîntâmpinarea rezultatelor slabe ale migranților și uh, pentru a le permite să-și um, atingă potențialul. Am văzut acest lucru și în trecut. Uh, în trecut. Nu e prima oară când uh, Europa se confruntă cu valul de migrație și uh, dovezile sunt în um, studii cum ar fi cele de la PISA și ele ne arată că um, rezultatele școlare ale celor proveniți din migrație sunt mult mai slabe decât um, cele ale omologilor nativ. Acest lucru trebuie să fie um, preîntâmpinat pentru că vreau acesta ar ajunge și diferențele economice să fie mai uh, scăzute. Se pare că procentul uh, imigranților este cu 70% mai mare de a abandona, de nu-și încheia studiile. Problemele legate de rezultatele școlare proaste, competențele scăzute și abandonul școlar timpuriu nu sunt legate neapărat de migrație în sine, ci de dezavantajele sociale și economice care au fost, care deja înainte de migrație erau pe uh, primele locuri în agenda politică chiar uh, dacă um, situațiile sunt diferite, chiar dacă în general um, ne uh, că migranții au avut uh, rezultate mai proaste decât nativii, situația e foarte diferită. De exemplu, în Spania sau Portugalia, diferențele nu sunt foarte mari, pe când în alte țări, cum ar fi Irlanda, sunt foarte mari. În um, mare majoritate a statelor europene um, avantaje dezavantaje din star s-au um, accentuat și s-au extins. S-au creat uh, zone um, segregate și mulți copii au mers la școli um, în care era destul de um, segregată școală. Important este să um, consolidăm dialogul um, intercultural prin um, diferite programe și prin uh, diferite stimulente, de exemplu activități sportive, culturale și pentru tineret, atât formale cât și informale. Incluziunea socială este răspunsul cu care trebuie să venim dacă vrem o Europa cu coeziune și am ascultat anterior că toată lumea trebuie să contribuie la nivel european, dar și la nivel național, la nivelul de instituții, de parteneri sociali și societate civilă. Activitatea tinerilor, munca tinerilor este un element uh, foarte important care contribuie la societățile democratice, la participarea tinerilor în societate și preîntâmpină um, comportamente de risc. 10% din uh, populația Europei provine din imigrație și Deja imigranții contribuie foarte mult la economie, la crearea de locuri de muncă și la creștere. Deci fenomenul um, de față, fenomenul actual, um, a mai fost uh, întâlnit în trecut. Nu e prima oară când uh, avem de-a face cu fluxul de refugiați. Bun, de data aceasta este mult mai semnificativ, mult mai de amploare. Dar avem ocazia de a ne folosi uh, cunoștințele din uh, experiențele trecute și să ne îmbunătățim uh, reacțiile prin mobilizarea programelor existente pentru o integrare mai eficientă a refugiaților. Trebuie să continuăm efortul la nivel național, desigur, dar noi, cei de la Comisia Europeană, DG EAC, Educație și Cultură, am început și noi deja să mobilizăm instrumentele de care dispunem și avem câteva Ați menționat deja Erasmus Plus. Deja încercăm să tratăm uh, criza refugiaților și problemele conexe de integrare prin punerea în aplicare de proiecte. Acest lucru nu a început acum, dacă ne uităm la în baza de date de proiecte care au fost sprijinite prin Erasmus Plus și prin programele anterioare, se pot uh, găsi deja cam 200 de exemple de proiecte de succes, uh, de voluntariat, sportive, um, căi de um, găsire de locuri de muncă, um, învățare de limbi străine, apoi mai sunt astfel de proiecte și în programele pentru tineret și schimburi culturale cu profesori, cadre didactice. Bun, acum nu o să le menționez pe toate, dar uh, avem o, o parte de date publică pe care o puteți consulta. Acum, ce facem în mod uh, specific pentru a trata această problemă? Comisia nu vrea să uh, consolideze sprijinul um, deja furnizat de Erasmus uh, Plus în 2016 incluziunea, inclusiv competențele sociale, a devenit o prioritate în cadrul programului și am pus la dispoziție um, sumele necesare pentru Uh, proiecte de cooperare, cam 400 de milioane de euro în domeniul uh, educației, formării și sportului. Le-am uh, făcut ca priorități pe acele proiecte care tocmai se referă la aceste priorități de incluziune socială. Sigur, am acordat o atenție deosebită sprijinirii de proiecte care implică refugiații, solicitanții de azil și migranții, toate acestea axându-se pe agenda privind criza refugiaților. În plus, uh, publicăm acum uh, un apel de oferte de 13 milioane de euro pentru uh, accelerarea și pentru actualizarea um, um, acțiunilor deja de succes cu sau fără sprijin al Uniunii Europene. E vorba aici de um, un accent pe cei cu probleme de învățare și de apoi promovarea valorilor și cetățenii și preîntâmpinarea radicalizării. Apoi, în ceea ce privește Erasmus Plus, am mobilizat instrumente, am vizat cadrele didactice cei care lucrează cu tinerii și, de asemenea, am extins programele de învățare a limbilor pentru migranți prin utilizarea de 100.000 de licențe pentru aceasta am folosit fonduri nefolosite în anii anteriori, așadar am um, dat 100 de mii de licențe pentru evaluarea competențelor lingvistice și pentru cursuri online pentru o perioadă de 3 ani de acum înainte. De asemenea, programul de, pentru tineretul european uh, face și el parte în acest sens. Am furnizat um, finanțare pentru cooperări culturale pentru punerea în aplicare de proiecte concrete de dialog intercultural și de integrare a migranților. A fost un apel de ofertele de 1,6 milioane de oferte care va, va fi lansat anul acesta. Apoi, acest lucru este foarte important uh, pentru tineri. De asemenea, punem la dispoziție Mm, posibilități de prioritizare a experiențelor de voluntariat. Apoi, deja am făcut uh, eforturi pentru noi măsuri de peer learning, învățare interpare, de dezvoltare de orientări pentru sprijinirea statelor membre în integrarea copiilor în învățământul um, principal, în învățământul de masă. Apoi am încercăm să facilităm accesul la educație printr-o mai bună recunoaștere a competențelor și a calificărilor. Sunt uh, contribuții pe care le vom face la integrarea pachetului privind uh, migranții legali și doamna Chienghe mai devreme a menționat acest lucru, vom contribui în domeniul uh, învățământului, culturii și tineretului prin sprijinirea accesului la învățarea de limbi străine și de asemenea vom furniza sprijin concret pentru cadre didactice pentru prevenirea rezultatelor șco- eșecului școlar și pentru promovarea mm, unor activități culturale de sport și de tineret. De asemenea, vom pune la dispoziție mm, alte instrumente pe care le avem, cum ar fi platforma e-twinning pentru cooperare între școli și prin mm, punerea la dispoziția unor kituri uh, um, a unor uh, pachete pentru orientări pentru statele membre. Aș vrea să închei cu declarația de la Paris, poate că știți despre ce este vorba, chiar acum un an a fost semnată o declarație de către ministrii educației și cu participarea comisarului pentru a face apel la mobilizarea sectorului învățământului și pentru nivelurile Uh, european, național, regional și local pentru promovarea uh, valorilor fundamentale și a principiilor democratice europene. Declarația de la Paris, cum s-a numit ea, este acum în curs de a fi pusă în aplicare și uh, ne străduim să um, ne asigurăm că tinerii capătă um, competențe sociale pentru prevenirea analfabetismului și pentru a ne asigura că sunt acoperite nevoile um, celor care învață și au disabilități și pentru a promova diferite tipuri de um, învățare. Am, m-am referit uh, de asemenea la sumele pe care uh, le-am um, um, menționat și care țintesc tocmai uh, uh, categoriile care sunt vizate și de această convenție. Mulțumesc! Nu știu dacă mai dorește cineva să mai intervină. Aveți acum ocazia dacă vreți să puneți întrebări, după care vom da ocazia vorbitorilor noștri. Noi am spus că suntem preocupați, că așa cum ați spus, există politici, programe. Și sperăm că și că Comisia va pune accentul și pe resurse. Există deja niște linii bugetare pentru Erasmus Plus și Creative Europe, dar să sperăm că nu se va limita intervenția doar la acestea, să sperăm că va fi vorba și de resurse suplimentare. De asemenea, pachetul despre care ați vorbit uh, și comunicarea cu privire la declarația de la Paris, cred că ar trebui să implice o regândire a bugetului din partea Comisiei. Și, de fapt, în agenda Juncker am vrea ca aceste politici să capete o atenție mai mare. Îmi cer scuze, eu trebuie să particip la o ceremonie, dar acum um, doamna vicepreședinte Helga Tripel a fost de acord să încheie noi ședința în locul meu. Văd că am depășit un pic timpul. Încă o dată îmi cer scuze că trebuie să plec și mulțumesc tuturor invitațiilor noștri mai degrabă invitatelor, femeile sunt majoritare, Dar poate că și ăsta e un subiect de discuție în viitor. Mulțumesc, Adam, că preiei tu. Da, Yes. Dear speakers, dear colleagues, um, thank you. Stimați uh, experți, uh, stimați colegi, vă mulțumim pentru prezentări și pentru comentarii. Mai avem puțin timp la dispoziție acum pentru întrebări și răspunsuri. Uh, pentru un minut acum, primul este doamna Șodova.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 Uh, am înțeles. Asta înseamnă că restul, 68%, sunt adulți care au și ei nevoie de ajutor uh, în ceea ce privește învățarea unor limbi străine. Aș dori să vă mulțumesc pentru exemplele de bună practică pe care ne le-ați prezentat, însă aș dori să revin și la uh, ceea ce a spus doamna Bach. Dânsa s-a referit la perspectiva profesorilor care poartă povara predării unor cursuri pentru refugiați. Să nu uităm că Erasmus este un succes pentru că profesorii au depus mai întâi o solicitare, după care au așteptat să vadă dacă ea este acceptată sau nu. Integrarea uh, elevilor, uh, predarea unor limbi străine sunt uh, chestiuni care trebuie să se petreacă. Nu putem să așteptăm la nesfârșit ca cineva să uh, ne ofere o aprobare. Școlile trebuie să aibă resurse. Eu nu vreau să critic uh, Erasmus Plus pentru că uh, a fost un program bun, însă aceasta nu poate fi soluție atunci când avem 100.000 de uh, nou veniți care trebuie să învețe o limbă străină și nu doar o limbă străină, ci care trebuie să învețe uh, practic uh, un nou set de uh, repere culturale care cu toate, um, cu toate le necesită resurse financiare, financiare. Trebuie să fim sinceri, da, apreciem cu toții Erasmus+, Plus, dar uh, până la urmă aceasta este cireașa de pe tort, e ceva suplimentar, este un lux. Nu e ceva ce poate să aibă orice școală. Aș dori să mulțumesc și eu doamnei Balbach, care uh, este în prim plan în acestui proces de învățare și pot să spun că o admir pentru tot ceea ce face. Da, până la urmă ați făcut mai degrabă o declarație politică de natură generală. Și acum, uh, domnul Mogano, pentru un minut. Da, foarte succint, uh, pentru că altfel uh, riscăm să începem de la zero, pentru că sunt sigur că putem vorbi la nesfârșit despre aceste subiecte, însă dați-mi voie să aduc în discuție doar câteva aspecte. Uh, cred că uh, ni s-a clarificat foarte bine uh, care sunt elementele care aduc la un loc aspectele formale și cele non-formale. Eu cred că acest lucru este Dacă nu avem aceste elemente, vom continua să avem probleme. Bineînțeles, învățarea unei limbi este un element uh, cheie. Uh, practic, uh, trebuie evaluate competențele și abilitățile celor care sosesc în Europa, chiar dacă n-au mai fost la școală de mult. Uh, bineînțeles, uh, profesorii trebuie și ei uh, instruiți în mod special, însă până la urmă vorbim și de alte probleme cu sprijinul. Nu putem solicita școlilor să facă absolut totul. Am auzit ce se întâmplă cu intervențiile între egali. Am înțeles că copiii înșiși pot să lucreze unii cu alții, ori asta mie mi se pare ceva foarte interesant. Cu siguranță educația cetățenească și civică sunt elemente esențiale aici. Însă aș dori să revin uh, puțin la o altă chestiune adusă în discuție, Mai întâi, solicitarea pe care am auzit-o astăzi și anume că n-ar trebui să mai gândim uh, uh, rigid, uh, considerând că un singur model poate să se aplice tuturor situațiilor, Asta în ceea ce privește integrarea și primirea refugiaților. Acest lucru este foarte important. Trebuie să ne îndepărtăm de acest model unic. Până la urmă, principiul după care funcționăm este unitate în diversitate. Deci nu ne putem imagina că un singur model se potrivește în toate situațiile însă poate va trebui să facem niște eforturi suplimentare pentru a sublinia practicile cele mai bune. Nu ne dorim ca ele să devină modelul unic, ci ne dorim ca ele să fie diseminate și uh, luate în calcul pentru uh, aplicare într-o manieră ad hoc. Doamna președinte, dorește cineva să răspundă la această intervenție? Aveți cuvântul. Da, aș dori doar uh, să vă mulțumesc mai întâi pentru ceea ce ați uh, spus. Aș dori doar să subliniez că Erasmus Plus nu poate să răspundă la toate uh, provocările. Și noi trebuie să dăm un răspuns. Avem și instrumente pentru a face asta, atât din perspectiva programelor, cum spunea și doamna Costa mai devreme, dar și din perspectiva politicilor. Cât privește programele, Erasmus Plus poate să aducă următoarele. Vorbim în primul rând despre cooperare transnațională și despre posibilitatea de a învăța unii de la ceilalți. Iar cât privește uh, instrumentele pe care le punem la uh, dispoziție celor care vin cu proiecte, e bine, dăm posibilitatea profesorilor uh, să învețe de la alți profesori, uh, dăm posibilitatea școlilor să ia parte la proiecte împreună cu alte școli, uh, tinerii pot să ajungă să lucreze cu alți tineri și mai sunt și alte elemente din Erasmus Plus, și anume proiectele transsectoriale, deci universitățile pot să lucreze cu asociații, organizații din domeniul sportului, cu tinerii și așa mai departe. Deci putem aduce la un loc educația formală și cea informală și putem învăța un unii de la ceilalți. Un alt element pe care aș dori să-l aduc în discuție um, e ce legat de uh, politici. În domeniul politicilor, uh, Uniunea Europeană are competențe limitate în ceea ce privește uh, educația și instruirea, însă aici oferim posibilitatea ca statele membre să învețe din uh, experiențele celorlalte state membre uh, și pot să spun că deja au existat uh, proiecte prin care oamenii învață unii de la ceilalți, uh, de exemplu în domeniul minorilor neînsoțiți, și se schimbă bune practici și experiențe pentru ca toată lumea să aibă ceva de învățat și pentru a ne asigura că, într-adevăr, cooperarea dă rezultate pozitive la diverse niveluri, la nivel european, dar și la nivel uh, național, până la urmă chiar și la nivel local și regional. Mulțumesc! Aveți uh, cuvântul, doamnă? Ponsle? Da, aș dori să adaug ceva la comentariile făcute de eurodeputata uh, noastră mai devreme. Uh, până la urmă, Erasmus Plus este un program care încurajează cooperarea la nivel european, însă asta ne-a permis nouă să creăm niște legături cu parteneri care nu ar fi niciodată cunoscuți dacă n-ar exista Erasmus+. Uh, Plus. Până la urmă vorbim despre o cultură pe care o cunoaștem uh, cu toți, e vorba despre o cultură uh, ce se numește un forum muzical și prin muzică am învățat să luptăm împotriva stereotipurilor negative cu care se confruntă romilor peste tot în Europa, pentru că vorbim despre un grup etnic transnațional foarte bogat în Europa. Și prin acest forum muzical am creat un repertoriu pentru educație educator, pentru ca ei să aibă niște instrumente la dispoziție pentru a uh, cunoaște această uh, cultură. Trebuie să vedem ce ne poate aduce fiecare cultură, în plus uh, care sunt instrumentele accesibile educatorilor pentru că aceștia să descopere bogăția acestei culturi rome sau afgane sau berbere și așa mai departe. Deci, prin niște instrumente simple, uh, de exemplu muzica, uh, am uh, creat, de exemplu, și instrumente muzicale um, inspirate din cultura romă. Am împărtășit educatorilor și modul în care se cântă anumite cântece tradiționale rome ori asta, practic, aduce un uh, patrimoniu, pentru că romii au venit din India și au adus uh, cu ei anumite elemente uh, sanscrite care se regăsesc acum în cultura romilor din Spania. Deci sunt lucruri care puteau fi împărtășite nu doar cu copiii, ci și cu educatorii. Deci, până la urmă, trebuie să insistăm pe formarea continuă a educatorilor pentru a vedea cum pot ei descoperi bogăția unei culturi cu care ne uh, întâlnim prin astfel de uh, programe. Și datorită Erasmus Plus am reușit reușit să facem asta. Asta vreau să subliniez. Aveți cuvântul, doamnă uh, Bezoții? Doream să subliniez uh, importanța relațiilor sociale amintite în această după-amiază. Cred că profesorii pot fi ajutați mult prin ideea că uh, ei promovează relațiile sociale. Școala întotdeauna s-a axat pe învățare și pe succes uh, academic. Astfel a crescut capitalul uh, cultural al celor care au urmat o școală. Cred că școlile ar trebui să dea mai multă atenție capitalului uh, social uh, pe care îl dezvoltă. Asta, practic, uh, ajută și la stabilirea unor relații mai bune în afara școlii. Uneori, copiii trebuie să se deschidă și mediului din cartierul lor, că acest cartier este un mediu mai vast în care aceștia învață. Aici intervin și familiile, familiile uh, locale și familiile străinilor. Deci e o adevărată textură socială care se recrează și se reconstruiește. Aceasta este baza unui dialog intercultural și a unei integrări reușite. Fără asta nu există modele de integrare. Am putea găsi cele mai bune modele de integrare la modul teoretic, însă trebuie să fim atenți la cum se petrece integrarea în practică. Vorbesc aici de practici sociale, nu pedagogice. Deci interacțiunea cu oamenii, împărtășirea experiențelor, împărtășirea unui context. Și aici mai e ceva care mă îngrijorează, și anume că riscăm uh, o sărăcie, nu doar materială, ci și una uh, socială și culturală în uh, textura socială a Europei. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimați oaspeți. Cred că a fost o discuție bogată pe care am avut-o în această după-amiază cu informații valoroase. Cred că este foarte clar uh, că avem nevoie de o abordare holistică pentru a putea aborda uh, criza migrației actuale, o criză fără precedent. E foarte clar că avem nevoie de toate politicile și instrumentele de care dispunem uh, la diversele niveluri ale programelor și instituțiilor pentru a aborda această criză, însă e clar că avem nevoie în același timp și de diversi actori, și anume statele membre, pentru că uh, știm că noi nu avem competențe de plină, statele membre au foarte multe competențe în domeniul culturii și educației și, firește, noi dorim să uh, combinăm aceste instrumente și să oferim ceva suplimentar la nivel european, însă e cert, avem nevoie de uh, statele membre, de instituții europene, de organizații internaționale și foarte repede avem nevoie de implicarea societății civile, a autorităților locale din aceste state. Aș dori să rezum câteva dintre uh, concluziile la care putem ajunge în urma acestei întâlniri. Valoarea mea personală este că s-a subliniat pe bună dreptate faptul că trebuie să pornim de la, sensul de, uh, la sentimentul de uh, parte a unei uh, comunități, pentru că uh, statele membre chiar investesc aici și uh, sublinează faptul că acest sentiment că aparții undeva este un element cheie pentru o performanță academică bună și pentru o bună integrare. Aici trebuie să insistăm și e important să subliniem acest lucru uh, la nivelul nostru și la nivelul statelor membre că trebuie să facem mai multe aici. Apoi a fost foarte interesant să vedem uh, ce avem de făcut în relația cu profesorii, cum putem uh, să le dăm mai multe aturi și să aducem în poziția în care pot să facă față tuturor problemelor puse de dialogul multicultural uh, și asta pentru a da copiilor ocazia să învețe în școlile noastre. Asta înseamnă că trebuie să oferim resurse financiare, căci fără resurse financiare suplimentare nimic nu poate funcționa. Vă mulțumesc foarte mult pentru implicarea dumneavoastră, a fost foarte clar că vă ocupați Uh, bine de ceea ce aveți de făcut, însă până la urmă, fără resurse financiare suplimentare, nimic nu poate să uh, funcționeze. A fost foarte important de asemenea să auzim uh, că Uniunea Europeană trebuie să dezvolte expertiză, mai ales în ceea ce privește uh, activitățile interculturale pentru tineri. Asta a spus și dumneavoastră și e clar că trebuie să fim noi conștienți de uh, ceea ce facem în privința rasismului uh, și e clar că trebuie să aducem programele acestea pentru tineret în lumină, pentru ca ele să poată să funcționeze. S-a menționat uh, integrarea ca practică socială, Or asta cred eu este un element uh, crucial, uh, pentru că asta înseamnă că cu toții avem o sarcină și o datorie uh, să ne dăm seama că integrarea este ceea ce trebuie să facem cu toții la un loc. Și aici mă refer la toate nivelurile societății. Apoi, un ultim aspect, însă nu în cele din urmă, este foarte important să uh, realizăm uh, la nesfârșit că arta ajută și că e importantă pentru tineri, dar nu numai pentru ei, poate ajuta însă să-și găsească vocea, să se poată exprima și făcând asta să relaționeze cu uh, societățile de origine, și mai ales cu societățile în care au ajuns să trăiască. De aceea uh, cred eu că ceea ce am început să facem cu noile programe prin care încercăm să investim pe acest plan trebuie să meargă mai uh, departe pentru a avea succese reale. De aceea încă o dată aș dori să vă mulțumesc uh, tuturor, să mulțumesc audienței noastre și vă urez tuturor o seară plăcută.